May I ask you to take seat, please? Let's start our... Dragi colegi, vă rog să luați loc și începem sesiunea despre zona euro. Domnule Iancu, vă rog. Dragi prieteni, dragi colegi, vă urez bun venit tuturor. Este o onoare și un privilegiu pentru mine uh, să coprezidez împreună cu domnul Roberto Gualtieri această sesiune. Dragi prieteni, vă voi spune câteva cuvinte legate de logistica dezbaterilor noastre. Această sesiune se uh, axează pe moneda euro la 20 de ani, care este drumul pentru viitor și ne bucurăm să avem uh, vorbitori externi, uh, actori cheie în ce privește guvernanța zonei euro, domnul Mario Centeno, președintele Eurogrup, Luis de Guindos, vicepreședintele Băncii Centrale, Pierre Moscovici, comisar responsabil de afaceri economice și financiare, fiscalitate și vămi. Le mulțumim tuturor că au acceptat invitația de a participa la această sesiune plenară cu privire la un subiect uh, esențial și deosebit de sensibil din punct de vedere politic. Câteva cuvinte în introducere pentru organizarea dezbaterilor. Înainte să dau cuvântul uh, vorbitorilor noștri, aș dori să vă prezint pe scurt modalitățile de luare de cuvânt. În primul rând, subliniez că ca de obicei, vom face tot ce este posibil pentru a ne asigura că mm, cât mai mulți participanți uh, pot lua cuvântul, chiar dacă timpul este unul limitat. Avem un număr mare de participanți și îi rog să înțeleagă că după discursurile de introducere nu vor mai putea, uh, probabil, să ia cuvântul cu uh, toții. Uh, de aceea vă rog să vă limitați intervențiile la două sau maxim trei minute. Așa, urmărind ceasul afișat pe ecran. Uh, de-a lungul discuției, va trebui probabil să adaptăm această limită de timp. Pe masa dumneavoastră veți găsi cartonașe uh, pe care le veți folosi pentru a arăta că doriți să luați cuvântul. Dacă doriți să vorbiți, completați cartonașul și înmânați-l ușierilor. Acest lucru se aplică și membrilor parlamentelor naționale și membrilor Parlamentului European. În general, vom încerca să împărțim timpul de vorbire pe baza următoarei formule. Doi parlamentari naționali urmați de un membru al Parlamentului European. Și tot așa. Dacă va fi nevoie, repet, vom adopta, ad, vom adapta, îmi cer scuze, această formulă în momentul dezbaterilor. Și acum o să vă rog să-mi permiteți să fac o punte între dezbaterile de ieri și cele de astăzi și să vă invit să fiți transparenți și direcți în abordarea dumneavoastră, să încercăm împreună să înțelegem ce ne așteaptă. Astăzi uh, avem o abordare macroeconomică cu noi actori instituționali, un nou uh, director general, noi miniștri, o nouă foaie de parcurs, un nou program de reforme, investiții pentru cercetare, inovație, capital uman. Însă ieri am înțeles că vorbim despre o piață unică Și cu toate acestea există uh, contracte bilaterale între anumite state membre care afectează prețurile. Am înțeles ieri că numărul de personal a crescut, însă numărul de ore a scăzut și calitatea contractelor individuale este și afectată. Astăzi am înțeles că există o dificultate în gestionarea proceselor de combaterea fraudelor și a evaziunii fiscale și de combaterea spălării de bani la nivel european și că astfel s-au pierdut sute de milioane de euro. Tot ieri am înțeles că există o dificultate și în crearea me- unui mecanism de garantare pentru bănci. Sunt foarte multe subiecte așadar uh, uh, care trebuie discutate. Vă invit pe toți să faceți propuneri, observații care să ne permită în final să ne oferim sprijinul pentru aceste noi reforme la nivel european atât de necesare. Și acum voi da cuvântul domnului uh, Gualtieri, care va invita apoi membrii panelului să se exprime. Mulțumesc! Cred că această discuție astăzi este și o sărbătorire, pentru că ne dorim să sărbătorim 20 de ani de monedă euro, dar nu este numai o sărbătoare, este și o ocazie de a analiza, de a face un bilanț a ceea ce am făcut și de a vedea ce progrese sunt necesare. Și mă bucur să avem astfel de vorbitori de seamă printre noi astăzi. Le mulțumesc tuturor pentru prezență și sunt sigur că vom avea o dezbatere interesantă și uh, animată. Primul vorbitor astăzi este domnul Mario Centeno, președintele Eurogrup. Aveți 10 minute, vă rog. Good morning, thank you, Chair. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European și Parlamentelor Naționale Europene și domnule al Băncii Centrale Europene, domnule comisar, domnilor și domnilor, mă bucur că ne găsim aici pentru a aniversa 20 de ani de la crearea monedei euro și a discuta viitorul său. Este a doua oară când particip la uh, săptămâna parlamentară. Este o inițiativă foarte prețioasă Coordonări politicilor economice și fiscale depinde de angajamentul dumneavoastră, inclusiv în aceste dezbateri. Euro nu este astăzi doar un simbol al identității europene, ci este și a doua monedă mondială. Sprijinul cetățenilor față de această monedă comună este foarte ridicat în astăzi mai mult decât uh, în orice moment al istoriei sale. Nimic în cei 20 de ani de, de la crearea acestei monede n-a fost ușor. Criza economică ne-a testat și am, am văzut care sunt uh, problemele și greșelile politice care s-au creat, s-au comis în uh, acest proces. Însă, în ciuda acestor probleme, politici hotărâte Uh, au rezultat într-o monedă euro puternică. Moneda comună este astăzi o ancoră solidă care permite și crearea de locuri de muncă și creștere economică. Astăzi uh, trebuie să ne asigurăm că ce facem în acest domeniu uh, ne asigură un viitor mâine. Astăzi, multe lucruri care se credeau în economie Uh, sunt supuse anumitor uh, contraafirmații. Tehnologia, competiția internațională și așa mai departe. Aceste provocări uh, sunt combinate cu populism crescând și cu alte riscuri politice. De asemenea, cu șomaj crescut. De asemenea, Putem spune însă că salariile au uh, crescut, creșterea economică s-a afirmat, însă tot sunt probleme cu populismul și cu nemulțumirile. Trebuie să ne punem întrebarea de ce, de unde. Noi ne așteptăm ca oamenii să aibă o atitudine pozitivă față de prezent și față de viitor. Mulțumite unei coordonări economice pozitive, am reușit să avem o creștere economică de 0,1% Uh, și, de asemenea, poziții fiscale deosebite, fără precedent. Uh, dar ce se întâmplă? Există blocaje. Trebuie ca economiile noastre să fie mai reziliente, dar și mai inclusive. În acest, consens, în acest context, incluziunea este, greu, este ușor de uh, evocat. Economiile, în general și în medie, cresc însă această medie ascunde diverse realități. Pentru că chiar dacă crește venitul median, sărăcia poate și ea să se manifeste. Iată de ce avem nevoie de creștere mai inclusivă. Și asta înseamnă o viață mai bună pentru majoritatea, nu numai pentru o minoritate. Trebuie convergența să se resimtă în toate țările, în absolut toate țările. Uh, și pentru toți cetățenii. Uniunea Europeană trebuie să profite pe deplin de avantajele monedei comune. Mulți pași s-au făcut deja în direcția cea bună. Am lansat Uniunea Bancară și am înființat mecanismul de stabilizare european, am îmbunătățit coordonarea politicilor și am adoptat o serie întreagă de reforme uh, serioase pe plan uh, național. Iată un pas înainte semnificativ pentru stabilitate, dar nu este suficient. Încă nu am ajuns la starea pe care ne dorim. Eurogrupul a lucrat din greu pe aprofundarea UM. Asta a însemnat că am ajuns la un acord la summitul uh, euro din decembrie anul trecut pentru me mecanismul de stabilitate și pentru crearea fondului de rezoluție unic tot atâția pași pentru desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare. Mai mult decât atât, liderii s-au pus de acord să avem un instrument bugetar pentru convergență și pentru competitivitate în zona euro. Uh, Eurogrupul a fost însărcinat uh, cu găsirea unor soluții concrete până în iunie anul acesta. În următoarele luni ne vom concentra pe trei sarcini principale. În primul rând, modificarea tratatelor care se ducă la stabilirea mecanismului de stabilizare. Apoi alți pași în uh, Uniunea Bancară, de pildă um, schema de asigurări europene și apoi problema cu uh, rezoluția lichidități, printre altele. Apoi uh, un instrument bugetar pentru zona euro. Acesta înseamnă o mare schimbare în istoria monedei unice și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Cred cu tărie că acest instrument va face parte, într-adevăr, din viitorul nostru. În decembrie, liderii s-au pus de acord uh, asupra creării acestui instrument. Asta pentru că am înțeles cu toții că exista o mare problemă cu moneda unică, o politică monetară comună trebuie să aibă și un instrument bugetar pe măsură. Acesta se va adăuga altor instrumente pentru toți membrii, deci nu numai pentru cei din zona euro și asta prin diferitele politici pe care le promovăm. Nu vorbim despre o, un, o modificare de fațadă și nu înseamnă nici uh, împărțirea CFM-ului în două părți, o linie bugetară pentru zona euro și alta pentru cei din afara zona euro. E vorba doar de un instrument special dedicat zonei euro. Acesta trebuie să aducă plus valoare mai mult decât astăzi și să sporească uh, caracterul mai atractiv uh, al zonei euro. Asta înseamnă că statele membre trebuie să facă eforturi, dacă își doresc, pentru a intra în zona euro. Asta, bineînțeles, contând pe sprijinul nostru tehnic și financiar. Acest nou instrument uh, va însemna două obiective, convergență și competitivitate. De ce? Care este logica? Convergența nivelului de viață uh, este una dintre principalele promisiuni ale visului european. Însă, bineînțeles, există diferențe și discrepanțe foarte mari de dezvoltare, inclusiv în cadrul zonei euro. Aceste discrepanțe sporite uh, au consecințe negative asupra monedei euro. Uh, riscurile de contaminare a crizei sunt reale. În, bineînțeles că într-o politică unita, uh, monetară comună, Ehm, dacă ea este afirmată și atunci și caracterul de membru al zonei euro este mai atractiv. La fel și cu competitivitatea, foarte importantă pentru orice țară pe plan internațional, inclusiv cu provocările tehnologice care se manifestă și mai ales pentru țările care nu au propriul mecanism de uh, rată de schimb, uh, aici sunt mari probleme cu competitivitatea. Iată de ce țările din zona euro trebuie să aibă standarde mai înalte de convergență și competitivitate decât țările care și-au menținut suveranitatea asupra monedei naționale. Și aici intervine instrumentul bugetar. Uh, va trebui să răspundem la o întrebare importantă. Cum va face acest instrument să sprijine cele două obiective de convergență și competitivitate? În uh, bugetul UE, mai ales în CFM, există o serie de instrumente pe ambele obiective Astfel, pentru un instrument special pentru zona euro ar însemna să facem mai mult decât ce avem până acum. După părerea mea, ar trebui să avem politici care sprijină uh, creșterea veniturilor și o alocare mai bună a veniturilor uh, capital și muncă peste tot în Uniunea Europeană. Asta ar compensa costurile care sunt asociate cu reforme, inclusiv reforma pieței muncii, pentru a uh, combate fenomenul dualizării. Uh, de asemenea, se poate merge astfel pe investiții, mai ales investiții publice de stat pentru a spori potențialul creșterii economice într-o țară și deci în toată zona euro. Uh, investițiile centrate pe cercetare, dezvoltare, educație, infrastructuri, investiții țintite și continue care să contribuie la uh, capacitatea economiei de a se adapta, de a fi mai rezilientă este foarte clar că instrumentul bugetar pentru zona euro nu poate decât să completeze măsurile și eforturile naționale. Statele membre trebuie să-și asume în continuare răspunderea pentru politici sănătoase. Reformele structurale și investițiile vor însemna în continuare o însușire pe plan național a acestor eforturi. De asemenea, vom vedea cum se poate finanța acest uh, instrument unii se tem de ce poate însemna acest lucru și care ar fi dimensiunile efortului necesitat. Vom vedea în următoarele luni cum se va manifesta, manifesta această dezbatere. Unii vor spune că instrumentul este prea mare, alții că nu e suficient de eficient. Eu nu sunt îngrijorat de asta contează câți bani sunt alocați convergenței și competitivității în zona euro, bineînțeles, uh, acestea sunt uh, lucruri importante, dar nu asta contează cel mai mult. Trebuie ca instrumentul să meargă, să fie bine și eficient utilizat. Trebuie să demonstrăm că putem să uh, pornim motoarele pe convergență și competitivitate. Să ne adaptăm din mers și să învățăm din trecut Instrumentul este exact ceea ce eh, facem noi cu el. Și aș ajunge la ultima dimensiune a muncii noastre, guvernanța. Eh, bineînțeles că modul în care se gestionează instrumentul eh, nu prea atrage atenția. E vorba, bineînțeles, de a ne ocupa de nevoile directe ale zonei euro, dar și de com, com, legătura cu uh, semestrul european. De aici trebuie să ne coordonăm. După părerea mea, trebuie să înțelegem foarte bine cum se folosește acest instrument, cum este alocat de aici e ne și nevoia ca liderii politici să înțeleagă cum funcționează acest lucru. Asta s-a dovedit și la Consiliul Ecofin din decembrie. Ideea este ca uh, acest instrument să intre într-un cadru juridic uh, stabil, să se cunoască consecințele sale și să se înțeleagă ce înseamnă cheltuieli nejustificate și așa mai departe. Și în concluzie, și cu asta termin, vreau să spun câte ceva în legătură cu procesul acesta. Uh, Eurogrup va pregăti un acord pe acest instrument în iunie, după care acest dosar va intra în procesul legislativ. Știu că dumneavoastră la Parlamentul European v-ați ocupat de capacitatea fiscală a zonei euro în ultimii ani și apreciez uh, foarte mult contribuția dumneavoastră și în continuare. Este foarte important ca Parlamentul să contribuie tocmai la Uh, creonarea acestui instrument uh, bugetar și contez pe dumneavoastră în acest sens. Și în, în concluzie, și îmi pare rău că am depășit puțin timpul, în uh, cursul acestui an vom asista la uh, multe modificări uh, în peisajul politic european, uh, iar mai avem și încetinirea economiei și o serie de alte riscuri economice și politice. Eu sunt convins că cursul reformelor va fi menținut pe plan național și european și sperăm noi că rezultatele vor apărea și vor fi pe măsură. Iar stabilirea acestui instrument bugetar pentru zona euro este un astfel de efort. Acum câțiva ani ar fi fost de neconceput așa ceva. Acum am intrat deja la nivelul de amănunte. Asta arată angajamentul uh, față de zona și moneda euro și faptul că dorim ca aceasta să fie într-adevăr o poveste de succes pentru sporirea prosperității tuturor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, că a fost foarte, foarte interesant. Felicitările mele! Ați abordat toate subiectele importante, delicate. Am înțeles că în cele din urmă există bani atât pentru convergență cât și pentru competitivitate. Avem nevoie așadar de aceste instrumente și de acord Iată de ce au atâta însemnătate, mai ales având în vedere angajamentul nostru pentru a îmbunătăți nivelul de trai. Există în continuare inegalități, iată de ce instrumentul alocat, uh, acest instrument este dedicat băncilor. Următorul vorbitor este domnul Luis de Guindos, vicepreședintele Băncii Centrale Europene. Vă rog domnilor președinți, domnule Gualtieri, domnule Iancu, domnule comisar Moscovici, domnule președinte al Eurogrupului, Mario Centeno, domnilor și domnilor deputați. Aș dori înainte de toate să îi mulțumesc Parlamentului European și Parlamentului României pentru această ocazie de a face o analiză a primilor 20 de ani ai monedei euro Primele două decenii ale monedei euro au fost destul de deosebite. Au uh, asistat la cele două crize economice um, cele mai mari cu care s-a confruntat uh, până acum uh, globul și care au reprezentat o, o amenințare la adresa integrării și la adresa monedei unice. Convergența și integrarea financiară a fost realizată înainte de criză, însă, având în vedere caracterul incomplet al Uniunii Economice și Monetare, impactul acestor șocuri a fost simțit mult mai puternic. Grație un efort colectiv din partea cetățenilor europeni și instituțiile lor, amenințarea existențială la adresa euro a fost depășită. Mai multe țări din zona euro au trecut printr-o perioadă de ajustare semnificativă, s-au corectat dezechilibrele macroeconomice și competitivitatea prețurilor a crescut. Am asistat la o ajustare impresionantă în ce privește deficitul de concurent și deficiturile fiscale au scăzut. De asemenea, cu ajutorul politicilor monetare de sprijin ale BCE, Zona euro s-a redresat, lucru care s-a tradus în uh, condiții îmbunătățite pe piața muncii și în crearea de locuri de muncă. Astăzi am ocazia să discut despre rolul important pe care l-au jucat parlamentele. Parlamentele deja joacă un rol important în guvernanța zonei euro și cred că pot uh, construi pe uh, baza acestei contribuții și pot contribui la îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare. Uniunea noastră se construiește pe valoarea democrației și în tradiția democrațiilor liberale se bazează pe principii, norme și instituții care apără aceste drepturi și libertăți. Pe de o parte, legitimitatea unui asemenea sistem uh, presupune ca toți cetățenii demos să aibă o alegere și un glas. Pe de altă parte, se bazează pe normele fundamentale care stau la baza contractului nostru social. Însă, asigurarea legitimității nu e un drum cu o singură direcție, ci presupune un efort permanent din partea instituțiilor. Haideți să privim exemplul BCE. Mandatul democratic al BCE este stabilit în tratatele Uniunii, ratificate de toate statele membre în conformitate cu cerințele Constituțiilor lor. Cu acest uh, mandat uh, și pentru a îndeplini obiectivele zonei euro, BCE are la dispoziție instrumentele pe care le poate folosi la discreție. Această independență este protejată tocmai pentru a asigura legitimitatea deciziilor pe care le ia BCE, ca aceasta să nu fie subminată de uh, ingerințe politice sau uh, câștiguri electorale pe termen scurt. Această independență este completată de o revizie judiciară a deciziilor BCE de către Curtea de Justiție de asemenea, BC face obiectul unui uh, audit de management din partea curții de conturi. Toate aceste elemente ne uh, permit să arătăm că acționăm în conformitate cu mandatul nostru și nu în mod arbitrar ne luăm răspunderea în fața Parlamentului European foarte în serios. De-a lungul anilor uh, am creat un cadru de răspundere solid și putem confirma că Parlamentul European a fost cât se poate de diligent în analiza sa constantă și aprofundată. După cum vă uh, puteți aștepta, intensitatea acestei uh, evaluări a fost a crescut în timpul crizei. Avem nevoie de instituții care funcționează, Acestea sunt uh, complementare și se întăresc reciproc în ceea ce privește legitimitatea, asigurându-se că instituțiile funcționează la parametrii optimi. Orice discuție referitoare la ce trebuie făcut presupune să analizăm și cum putem asigura democra- legitimitatea democratică este foarte important atât pentru deciziile economice cât și fiscale. În aceste privințe, atât Parlamentele Naționale cât și Parlamentul European deja poartă o răspundere importantă. Parlamentele Naționale adoptă bugetul național și reformele structurale. În același timp, Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, joacă un rol cheie în ceea ce privește crearea unui cadru de guvernanță european eficient și eficace. Parlamentul, săptămâna Europeană Parlamentară ne poate mm, permite să tragem învățăminte deosebit de utile. De altfel, s-au înregistrat multe reforme de succes în multe domenii de politică în Uniunea Europeană. dați vă să vă dau un exemplu clar. În ceea ce privește serviciile financiare, finalizarea Uniunii Bancare este esențială pentru îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare. Dacă privim înapoi la tot ce am realizat de când a izbucnit criza, rezultatul e chiar impresionat. Supravegherea bancară europeană, care a aniversat 5 ani anul trecut, a permis adoptarea unei abordări uniforme în ceea ce privește supravegherea băncilor. Am creat un nou cadru de rezoluție european care permite că băncile pot da faliment într-un mod ordonat și costurile acestor proceduri uh, sunt transferate de la guverne la sectorul financiar. Grație acestor realizări, Uniunea Bancară poate sprijini sectorul bancar uh, european și poate sprijini economia europeană. Am făcut mult progres, însă nu de ajuns. Pe de o parte, trebuie să finalizăm Uniunea Bancară și să continuăm uh, discuțiile referitoare la cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare care încă nu uh, a fost concretizat și anume schema de asigurare a depozitelor. Este un proces care ar trebui să continue. Progres ulterior însă depinde și de a avea un cadru de reglementare armonizată. Asta presupune, pe de-o parte, un efort uh, serios pentru a armoniza opțiunile mm, naționale care în parte rezidă în mâinile legiuitorilor naționali, pentru ca în acest fel, la nivel european, să avem un cadru de norme uniform. Putem face acest lucru doar prin legis- legiferare la nivel european și instituții comune care aduc mai aproape autoritățile competente naționale. În concluzie, dați-mi voie să recurg la o metaforă. Parlamentele naționale și europene ar trebui să fie ca uh, doi alergători uh, uh, într-o cursă de ștafetă. Amândoi trebuie să-și predea ștafeta legitimității, cu alte cuvinte, ar trebui să coopereze pentru a uh, asigura în acest fel uh, o suveranitate reală care să stea la baza Uniunii Economice și Monetare. În această cursă trebuie să asigurăm o distribuire echitabilă a răspunderii la nivel național și european. Săptămâna parlamentară europeană reprezintă ocazia oportună pentru a purta această dezbatere. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de succint. Încă o dată, felicitări pentru aniversarea Uniunii Bancare și felicitări pentru acest proces uh, post-criză, un proces care, din câte am înțeles, din partea dumneavoastră, presupune crearea unei scheme de asigurare a depozitelor. Cereți uh, sprijinul parlamentelor pentru aceste inițiative. Toate aceste probe, dragi colegi, toate aceste reforme, toate aceste instrumente se află în mâinile unei singure persoane, și anume în mâinile domnului Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, uh, taxe și vămi. Vă rog, aveți cuvântul. Monsieur le Président, Monsieur le Président de Commission, vous exagerez un peu. Mulțumesc, cred că exagerați puțin, domnule președinte, responsabilitățile care îmi revin, dar sigur că accept uh, provocarea pe care mi-o lansați. Uh, domnule ministru, domnule vicepreședinte, domn, dragă Mario, așa cum spunea Roberto Gualtieri, uh, uh, astăzi sărbătorim 20 uh, de ani ai monedei euro și mă bucur să fiu aici. Este o ocazie să facem un bilanț al drumului parcurs de moneda noastră unică. Ultimele două decenii, succesul, um, provocările, eforturile pe care le-a făcut și ce ne rămâne de făcut pentru a întări această uniune economică și monetară. Euro este una dintre realizările cele mai frumoase și cele mai tangibile. 340 uh, de milioane de cetățeni europeni uh, din 19 țări o folosesc. Este un semna, semn al construcției europene, al proiectului comun cărora um, aparțin acești cetățeni, un demers uh, deosebit de popular. 74% din cetățenii din zona euro consideră că această monedă este benefică, iar cei care uh, visează să iasă din zona euro și care alimentează acest populism sunt uh, desmințiți prin acest sprijin atât de larg. Este a doua monedă internațională, 60 de țări utilizează sau vor utiliza în curând uh, zon, moneda euro este o performanță mai bună decât performanțele tuturor celorlalte monede naționale reunite. Uh, soliditatea însă a monedei noastre a fost pusă la încercare și s-a dovedit a avea niște slăbiciuni structurale, slăbiciuni care revin însă arhitecturii și structurilor. În fața acestor riscuri, moneda noastră unică și-a dovedit capacitatea de rezistență și de reziliență. Statele membre au luat decizii uh, clare de întărire uh, a monedei euro, mă gândesc la uh, crearea mecanismului european de stabilitate deci aceste instrumente au îmbunătățit uh, coordonarea politicilor noastre economice și bugetare în cadrul semestrului european. Și astăzi rezultatul este evident, criza economică este, cred, în spatele nostru, în mod definitiv, și voi prezenta uh, peste câteva zile previziunile economice ale Comisiei, care arată că creșterea s-a întors, chiar dacă mai sunt câte, câțiva nori și riscuri, sigur, care subzistă. Și piața muncii, o veste foarte bună, se îmbunătățește în mod considerabil în toate statele noastre. Deci, moneda euro a ieșit întărită din această criză economică. Cum a spus și Mario, am trecut subtil de la o criză economică la o criză politică însă, cu un factor central creșterea inegalităților în uh, cadrul țărilor din zona euro și între țările din zona euro, ceea ce complică uh, pilotarea politicilor noastre economice, conduce la un sentiment uh, justificat de injustiție, de nedreptate. O monedă puternică înseamnă Uniune Economică și Monetară puternică, deci eforturi care să încurajeze convergența în această zonă și care să încurajeze uh, stabilitatea și reziliența zonei euro. În ultimii patru ani, Comisia, uh, în cadrul Eurogrup, a făcut din aprofundarea uh, Uniunii Economice și Monetare o prioritate. Uh, și aici mulțumesc uh, Parlamentul European și uh, comitetelor pentru sprijinul lor constant. Prioritățile sunt trei. În primul rând, finalizarea Uniunii Bancare. S-au făcut deja foarte multe în timpul crizei economice. Uniunea noastră bancară a fost echipată cu un mecanism de supraveghere unic, cu un Consiliu de Rezoluție Unică, cu un uh, fond de rezoluție unic, însă lucrurile nu se sfârșesc aici și mai avem progrese de făcut. Din acest punct de vedere, ultimul summit al zonei euro a făcut progrese importante liderii europeni s-au pus de acord pentru a crea un uh, mecanism de securitate pentru acest fond de rezoluție, care este foarte important pentru desăvârșirea Uniunii Bancare. Și șefii de state din zona euro s-au pus de acord că mecanismul european de stabilitate, MES, va uh, sprijini uh, în acest sens demersul. Lucrările sunt în curs și sunt optimist. Cu toate acestea, Uniunea Bancară unii bancare îi lipsește al treilea pilon și anume un sistem european de garantare a depozitelor bancare. Uh, pentru că nu e vorba numai de supraveghere, nu e vorba numai de rezoluție, ceea ce ne interesează aici este și garantarea depozitelor. Este un dezacord care continuă să existe între statele membre și regret că nu s-au făcut pașii decisivi pentru în, în, în cursul lunii decembrie. Am reușit să reducem riscurile în mod considerabil și acum trebuie să le și partajăm. Și insist pe acest lucru. Deci, uh, o altă prioritate este reforma mecanismului european de stabilitate și aici nu pot decât să salut progresele realizate de statele membre, în plus față de acordul privind acest mecanism de securitate fondul de rezoluție, uh, statele europene s-au pus de acord și asupra instrumentelor care să permită statelor membre să se uh, protejeze în caz de criză. Cred că MS trebuie să fie însă uh, reformat și mai în adâncime, ca să fiu foarte sincer, pentru că trebuie să fim sinceri aici, um, nu este acceptabil ca un organ care ia niște decizii atât de importante să fie uh, scutit de un control parlamentar solid și să fie doar un organ interguvernamental. În acest sens, uh, uh, Comisia propune introducerea MS în legislația europeană să devină un fel de fond monetar european, să fie condus de ministrul de finanțe hija însuși uh, confirmat în mod democratic și responsabil, răspunzător în fața Parlamentului European. Știu că este o uh, luptă sprijinită de Parlament uh, și salut eforturile noastre în acest sens. A treia prioritate pe care a menționat-o și Mario Centeno, crearea unui buget, a unui instrument bugetar pentru zona euro. Obiectivul fiind relansarea convergenței în cadrul zonei euro. Obiectivul fiind așadar reducerea inegalităților care subminează coeziunea noastră. În luna mai, Comisia a a propus două piste ambițioase în propunerea sa de buget pentru 2021-2027 și ne-am coordonat cu Parlamentul European în sensul că bugetul zonei euro trebuie să fie parte integrantă din bugetul european. Și aici nu trebuie să uităm că avem un instrument de stabilitate, de stabilizare și uh, solidaritate care va uh, proteja investițiile publice împotriva șocurilor asimetrice majore, deci pentru a atenua impactul nefast al șocurilor majore și apoi uh, un instrument de reforme structurale care să sprijine ocuparea și creșterea. Uh, liderii zonei euro au, au invitat ministrii de finanțe să se pună de acord asupra unui instrument bugetar de convergență și competitivitate pentru zona euro. Și astăzi, în cadrul Eurogrup, uh, discuțiile continuă uh, și trebuie finalizate până la 1 iunie. Am ajuns la un acord de principiu cu privire la un, acest instrument, să suntem încă departe de a ne pune de acord asupra modalităților practice și sper că vom face progrese substanțiale până la summitul european din iunie. Comisia va participa și îmi voi uh, dedica toată energia acestui proiect. Însă vreau să merg mai departe pe trei direcții. Prima direcție, cred că e nevoie de un adevărat buget al zonei euro, dincolo de instrumentul bugetar și să nu uităm nicio dimensiune, mai ales dimensiunea de stabilizare. Pe termen mai lung, uh, marja de manevră și uh, puterea bugetului zonei euro uh, sunt decisive. Al doilea subiect foarte important, care nu trebuie să fie neglijat, guvernanța zonei euro. Nu mai vorbim foarte mult despre asta astăzi și cu toate acestea avem o necesitate democratică aici. Uh, din acest motiv, continui să pledez pentru un ministru de finanțe al zonei euro care să fie în același timp membru al Comisiei și să poată să prezideze Consiliul Eurogrup care va deveni astfel oficial, formal, sub controlul Parlamentului European, pentru că nu putem lua decizii care nu să nu fie controlate de Parlamentul European. Și a treia dimensiune trebuie să întărim rolul internațional al monedei euro. Vedem impactul sancțiunilor extrateritoriale luate mai ales de Statele Unite și suntem obligați astăzi să le facem față. Uh, întărind rolul internațional al monedei euro, vom putea să ne dezvoltăm propria autonomie strategică și să trans transformăm moda, moneda euro într-o adevărată monedă internațională la același nivel cu dolarul. Iată, doamnelor și domnilor parlamentare, euro sărbătorește 20 de ani, a făcut un drum lung, dar la 20 de ani ești încă tânăr și ai încă nevoie să fii sprijinit. De aceea, întărirea Uniunii Economice și Monetare trebuie să rămână prioritatea noastră absolută și uh, apropiatele alegeri europene nu trebuie să ne uh, deturneze uh, din, de pe acest drum. Trebuie să alimenteze acest dezbatere și dezbatere și trebuie să orienteze sensul ei, garantând stabilitatea și convergența în zona euro. Și în această luptă pentru desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare, sprijinul Parlamentului cel prezent și cel viitor și sprijinul parlamentelor naționale va fi esențial. Sunt convins că Uh, presiunea politică a parlamentelor va putea să facă să se miște lucrurile în următoarele luni care vor fi foarte politice. Și aici trebuie să ne uităm la două dimensiuni. Ceea ce este posibil și ceea ce este obligatoriu uh, eforturile pe care le vom face noi în cadrul Eurogrup, dar și o altă dimensiune Uh, importantă în politică dimensiunea a ceea ce este de dorit, care trebuie să ne împingă mereu mai departe în acest măreț proiect care este moneda euro. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, you are covering. Mulțumesc foarte mult! Vorbiți despre multe subiecte, multe dintre ele sunt cât se poate de delicate și complicate și cumva mă adresez dumneavoastră în sensul următor. E nevoie să sprijinim Uniunea Europeană în sensul că astăzi, mai mult decât oricând, având în vedere anumiți uh, lideri, cărora nu le dau numele, suntem într-un deficit uh, de de, de popularitatea Uniunii Europene, să nu mai vorbim despre populiști, extremiști și naționaliști. În anumite țări chiar asistăm la crize politice. În aceste condiții e greu de vorbit despre reforme acolo. Iată de ce, dragi colegi, iată, sunt multe subiecte care au fost supuse atenției, însă dau cuvântul domnului Gualtieri eh, ca să începem discuția. Um, thank you. Now I speak first with the uh, head. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, um, ca și președinte acestei ședințe, vreau să iau cuvântul. Da, încă uh, mai vorbim despre ce e de făcut pentru a desăvârși zona economică europeană, zona euro, la 20 de ani de la crearea monedei, însă, în primul rând, trebuie să reamintim de ce eu și dumneavoastră considerăm că <clears throat> moneda euro este un mare succes, unul dintre principalele realizări uh, pe care le-am constatat în procesul de integrare europeană. Uh, trebuie spus că de la început uh, moneda euro a fost considerată nu numai ca un instrument puternic, ci și ca economic, dar și ca un proiect politic. Deci proiect economic și politic. Așadar, pe de o parte, vedem că mona, moneda euro a devenit uh, practic indispensabilă pentru funcționarea pieței uh, unice și pentru comerțul uh, intraeuropean, ne uitând, bineînțeles, că a existat un model de, de valoare competitivă, dar care, dacă s-ar fi aplicat, ar fi dus la o concurență care n-ar fi putut să semne o adevărată piață unică pentru statele membre, însă, din potrivă, zona euro a dus la o integrare fără precedent a lanțurilor valorice, care a însemnat competitivitate pentru economia europeană și mai ales pentru industria manufacturieră europeană. Dar a mai fi și o a doua uh, dimensiune, dimensiunea politică a monedei euro. Vreau să spun că și trebuie subliniat acest lucru în legătură cu moneda unică și în contextul ce ar putea să însemne suveranitate, trebuie spus că moneda unică este o condiție pentru o suveranitate monetară împărtășită și pe plan intern și pe plan extern. Este clar că după criza prin care a trecut sistemul de la Bretton Woods și văzându-se derivele globalizării, uh, o monedă comună ar fi putut, bineînțeles, să uh, se manifeste pe plan internațional și a făcut-o în contextul crizelor internaționale și rolul euro nu s-a încheiat. Dar moneda euro, pe plan intern, a permis tuturor țărilor din zona euro să definească împreună o monedă, o politică monetară comună. Pentru că, fără această monedă comună, țările cele mai vulnerabile ar fi fost încă într-o situație și mai proastă, ar fi depins foarte mult de deciziile monetare uh, ale unor valute uh, străine, principalele monede din străinătate. Iată cum moneda euro a fost o condiție sine qua non pentru a proteja și promova modelul socioeconomic european și o piață de temelie, o piatră de temelie pentru o uniune uh, tot mai integrată. Și dacă ne gândim la viitor și la ce ne-a învățat și trecutul, da, criza economică ne-a arătat care sunt uh, punctele slabe și punctele forte ale integrării monetare. N-am avut un uh, cadru de reglementare și supervizare comun, am avut o fragmentare, am, avut că am am văzut că n-am avut acel fiscal backstop, care înseamnă că n-am putut să absorbim uh, șocurile asimetrice. Am văzut de asemenea că lipsa de instrumente specifice nu ne-a ajutat să uh, contracarăm la timp efectele crizei și am văzut de asemenea că dacă ne concentrăm prea mult pe consolidarea fiscală, înseamnă că ne îndreptăm spre o recesiune, o a doua recesiune. Pe de altă parte, am văzut că deși uh, Uniunea Monetară este incompletă și poate nu întotdeauna uh, uh, aducând unanimitate, totuși am reușit să arătăm că există o reziliență remarcabilă din partea Uniunii Europene și de promovare a cadrului uh, stabilit. Am avut, deci, până la urmă, un mecanism și un instrument de stabilizare a crizei prin uh, acea asistență condiționată și, de asemenea, un rol sporit pentru BCE, care a făcut ce e posibil pentru a salvgarda integritatea zonei euro. Și a fost asta mult mai eficient și necostisitor decât ceea ce am văzut cu modelul de la Deauville. Astfel am avut un supervizor uh, comun care a fost înfițat și am introdus o flexibilitate în cadrul nostru fiscal. Apoi BCE-ul și-a lărgit gama de instrumente cu acea quantitative easy astfel încât s-a manifestat acest lucru în mod pozitiv în toată zona euro. Mulțumită acestor progrese, acum ne găsim într-o situație economică mai solidă, ne găsim în uh, plină relansare economică și chiar dacă economia s-a încetățenit, încetinit, continuăm să mm, lucrăm pe această uh, cale a consolidării monetare și fiscale. Iar toate țările care au cerut asistență financiară europeană au o creștere economică peste medie. Pe de altă parte, dacă vedem problemele cu care se confruntă activitatea economică internațională și dacă ne gândim la riscurile care apar, trebuie să consolidăm, consolidăm și mai mult lucrurile și să desăvârșim uniunea economică și monetară. Mă gândesc că după criză avem în continuare o moștenire uh, de probleme legate de piața muncii, ă, de probleme de productivitate și de potențial, de probleme de salarizare inegală și alte inegalități. Și în aceste condiții, după criză, constatăm că este clar că nu se mai poate să stăm cu mâinile în sân. Trebuie să acționăm. Astfel împărtășesc prioritățile care au fost exprimate aici și permiteți-mi să și completez câte ceva, mai ales la intervenția domnului Senteno. În primul rând, trebuie să desăvârșim uh, Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital, bineînțeles, instrumente foarte importante pentru criză, pentru prevenirea crizei, pentru creștere, pentru convergență. Acum avem un acord în ce privește acel uh, backstop. Aș vrea să văd care uh, este acest backstop care trebuie să fie, bineînțeles, ceva foarte consistent și acum trebuie să vedem schema, uh, schema de asigurări uh, a uh, conturilor de depuneri, care este al treilea pilon din aceste eforturi. Dacă dorim să avem integrare financiară reală, avem un grup de înalt nivel la care participa și Parlamentul în acest sens uh, și aș atrage atenția uh, asupra problemei gestionării riscurilor, pentru că uh, unii au anumite viziuni legate de gestionarea riscurilor apoi uh, un instrument uh, pentru gestionarea crizelor și mecanismul de supravizare unic este foarte important aici. Bineînțeles că există aici prerogative naționale care trebuie respectate. Dar apoi uh, intervine nevoia de a avea o linie bugetară specifică pentru zona euro, pentru că dacă ai o monedă euro, Uh, o monedă comună, ai nevoie de niște instrumente specifice. În acest sens, mă bucur că în sfârșit discutăm asta și ne aflăm în plină dezbatere aici, dar și la Eurogrup. Dar, ca să reacționez la cele spuse de Mario Centeno, aș menționa trei lucruri foarte importante pentru noi, Parlamentul European. În primul rând, și cred că veți fi de acord, uh, da, acest instrument bugetar special trebuie să facă parte din bugetul european, deci susceptibil să fie controlat democratic de, prin mecanismele cunoscute, apoi nu trebuie să existe o, uh, un transfer de la alte linii bugetare. Trebuie să fie ceva suplimentar, o linie special deschisă. Nu poți să iei bani de la fonduri structurale sau de coeziune pentru a le pune în acest instrument. Nu se poate să nu uităm echilibrul între eh, diversele, diversele regiuni, între cei din zona euro și cei din afara uh, sa. În orice caz, deci nu trebuie să se permite redistribuirile de fonduri între diferitele linii bugetare. Parlamentul, să știți, nu va accepta niciodată așa ceva. Și în al treilea rând, avem nevoie de ambele funcțiuni, uh, ambele obiective, convergență, da, dar și o funcție de stabilizare, aceasta fiind esențială uh, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu criza. Și astfel, între sprijinul financiar și convergența economică, dacă se, se poate face cumva sau găsi un echilibru, foarte bine, dar noi considerăm că funcția de stabilizare este esențială în uh, Uniunea Economică și Monetară și numai convergența nu este suficientă. Și dacă aș avea timp, aș mai spune că următoarele. În perioada imediat următoare nu vom reuși să definim cantitativ acest instrument uh, bugetar, uh, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să reflectăm la cum va putea să arate el din punct de vedere fiscal și asta am discutat și ieri cu acele dezechilibre macroeconomice, cum pot fi ele abordate, cum poate fi abordat cadrul fiscal comun, mai puțin prociclic și mai mult orientat spre investiții. Aceste lucruri vor fi realizate împreună și sperăm că rezultatele nu vor întârzia să apară. Mă bucur foarte mult că acum Comisia a anunțat că va exista o o modificare a cadrului fiscal uh, comun și aici salut, bineînțeles, uh, intervenția lui Pierre Moscovici. Avem aici un principiu de aur, după cum urmează, noi, Parlamentul European, dumneavoastră, Parlamentele Naționale, dorim un control puternic al cadrului nostru economic sau cadrelor noastre economice și apoi toate hotărârile, toate deciziile trebuie luate la nivelul cel mai potrivit, dar cu control parlamentar. Dacă sunt bani naționali, Parlamentul Național. Dacă sunt bani europeni, combinat Parlamentul European și Parlamentele Naționale împreună. Acesta este un principiu de aur și uh, dacă nu-l aplicăm, este clar că există niște lacune în controlul nostru democratic și e foarte greu să vii și să spui asta cetățenilor e nevoie de acest cerc virtuos care trebuie să aibă loc. Uneori dialogăm uh, sau mai mult ne ciondănim ca și cum am fi în două tabere diferite. Nu, trebuie împreună să dorim un control democratic, parlamentar, puternic și pe plan național și pe plan european. Și dacă continuăm dialogul nostru așa cum o facem acum și dacă suntem uniți, uh, Uh, vom obține acest control democratic și asupra Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Acum uh, urmează dezbaterea. Îi dau înapoi cuvântul domnului Gualtieri pentru a conduce dezbaterea de astăzi. Mulțumesc, deja cunoașteți regulile, așa că nu trebuie să le repet. Trebuie să încheiem, mi s-a spus, până la 12.42, pentru că atunci va sosi președintele Parlamentului. Doamna Domingos din Portugalia, PP are cuvântul pentru început. Bună ziua, sunt aici vin din partidul PSD din Portugalia, parte a grupului popular. Am să vorbesc în portugheză. 20 de ani de la moneda euro, un motiv de satisfacție, pentru că mulți oameni, deputate și deputați, au uh, mizat cum că euro nu va avea succes. Însă, iată-ne aici, așa că trebuie să facem un efort suplimentar pentru ca euro să reziste în fața crizelor. Din păcate, uh, după ultimele crize, elanul reformist a vrut uh, să atingă prea multe obiective. S-a vorbit de noi uh, instrumente pentru zona euro, de un nou buget, fără îndoială, instrumente importante. Însă, în același timp, cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare a progresat foarte puțin, mecanismul de garantare a, a depozitelor. Se pare că încercăm să construim o casă fără fundație și niciodată un asemenea proiect nu poate fi una de succes. Concluziile eforturilor de anul trecut au fost dezamăgitoare, mai ales pentru aceia care cred că este important să finalizăm Uniunea Bancară. Domnilor și domnilor, s-a vorbit de inegalitate, însă nu există o inegalitate mai mare ca moneda euro să aibă valori diferite de la stat la stat. Trebuie să rezolvăm de asemenea această problemă a mecanismului de garantare a depozitelor. Mie însă nu mi se pare o soluție pentru toate problemele, ci reprezintă pur și simplu un fel de um, scăpare înainte, un fel de amânare a ceea ce de fapt e necesar, o reformă profundă, pentru că așa riscăm să avem o casă neterminată când ajunge următoarea criză. Mulțumesc. Are, domnul, are cuvântul domnul Voțis din Cipru um, pentru Socialiști și Democrați. Stimați colegi, moneda euro a supraviețuit la crizele financiare și a, dovedit uh, tăria. Totuși, criza a demonstrat că moneda euro are puncte vulnerabile încă de la bun început și e adevărat că s-a încercat remedierea acestor um, deficiențe, dar Trebuie să recunoaștem că în urma crizei economice și monetare a crescut, um, au crescut inegalitățile între bogații din nord și săracii din sud. Iată de ce avem nevoie de o repartiție echitabilă a bogăției și a uh, sarcinilor, ca solidaritatea să nu aibă de suferit și ca țările cele mai afectate să nu își vadă PIB-ul afectat. Cele 19 state din zona euro încă nu dispun de instrumente necesare pentru a atinge convergența economică și pentru a atrage investiții. E adevărat, guvernanța economică s-a îmbunătățit. Iată de ce nu trebuie să ne culcăm pe lauri, ci să profităm de acest moment pentru a accelera aplicarea reformelor instituționale necesare la nivel național și european, pentru ca în acest fel să promovăm convergenția să eliminăm uh, deficiențele care încă mai există și să promovăm dezvoltarea durabilă, progresul și bunăstarea socială. În același timp, trebuie să vedem cum putem încuraja acele țări care doresc să adere la zona euro, pentru că în acest fel toată lumea ar avea de câștigat. În încheiere, aș vrea să scot în evidență faptul că acest mecanism de garantare a, de, a depozitelor de care a vorbit toată lumea ar trebui să treacă de la vorbe la fapte. Finalizarea pieței unice, a pieței de capital și uh, în Uniunea Economică și Monetară sunt condiții absolut necesare pentru ca moneda euro să poată juca un rol pe plan internațional. Sunt uh, impresionat de rezultatele prezentate de domnul Moscovici, care, cre- care arată că majoritatea cetățenilor cred că moneda euro este un succes după acești 20 de ani, însă e clar că mai e încă mult de îmbunătățit. Mulțumesc, domnul Papadimulis, din Parlamentul European, de la grupul GUE. Mulțumesc. După ce am uh, a avut moneda unică în buzunare timp de 20 de ani, astăzi trebuie să ne uităm nu neapărat la realizări, cât la ceea ce poate fi îmbunătățit. Conform cifrelor și statisticilor, uh, moneda euro este rezilientă, însă, pe de altă parte, există erori în arhitectura sa, ceea ce conduce la o agravare a diferențelor și uh, inegalităților. Și având în vedere că acestea sunt din ce în ce mai importante și că acest fenomen alimentează uh, extrema dreaptă și subminează reușitele monedei euro și având în vedere că o monedă unică nu poate uh, să supraviețuiască fără transparență și fără coeziune, aș dori să uh, profit de această ocazie pentru a propune câteva întrebări, câteva piste de reflexie. Amnesty International, în raportul pe care tocmai l-a publicat, cere mai multă transparență, mai multă răspundere în cadrul Eurogrup. Nu se pot lua decizii în spatele ușilor închise. Sunteți de acord să uh, prezentați un raport, un bilanț în fața parlamentelor naționale și Parlamentul European, da sau nu? Domnule comisar, de ce există zeci de jurnaliști și de whistleblowers care descoperă scandaluri, cazuri de evaziuni fiscale și de fraude uh, și instituțiile europene nu sunt capabile să le descopere înainte și să impună sancțiunile. Sunt zeci de milioane de euro care părăsesc bugetele țărilor și Uniunii Europene și ajungem să supraimpozităm uh, angajații, lucrătorii, IMM-urile și societatea în general. De ce mai avem o uniune economică și monetară dacă ea este parțială și de ce nu s-au făcut pașii necesari pentru a se obține progrese în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Borghi, Italia, ENF. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sărbătorim 20 uh, de ani de euro și dacă această sărbătoare salută faptul că euro există și după 20 de ani, da, așa este, dar a fost el un succes? A fost un succes pentru toată lumea? Trebuia să fie despre convergență și despre integrare, însă, în același, în astăzi asistăm la divergență și diviziune. Și vedeți această diversiune în mod, această divergență, îmi cer scuze, în mod clar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat după criză, când uh, situația din zona euro a fost una mai uh, rea decât cea din uh, țările din afara zonei euro și vedem că țările care nu au moneda euro în Uniunea Europeană au un ritm de creștere mai bun. A fost un succes euro în Grecia, în Irlanda, a fost un succes moneda euro în Franța, oare? Haideți să ne, ne uităm la ce s-a întâmplat cu Italia. Oare chiar avem motive de sărbătorire? În 20 de ani, zero creștere? Mă rog, 3%. Dar asta e egal cu zero. Rata cea mai ridicată de șomaj din istoria noastră. Active fără risc inexistente o criză indusă de măsurile de austeritate. Un impact major asupra societății și nu asupra băncilor. Cum poate fi acceptabil să avem aceste costuri financiare diferite? Uh, salariile nu mai cresc, ci din potrivă scad. Și am plătit pentru a fi parte din acest succes și încă mai plătim. Și nu e vorba doar de Italia. Următoarele alegeri vor arăta cât de fericiți sunt cetățenii din Franța, poate chiar și din Germania, cât de mulțumiți sunt de gestionarea reală a zonei euro. Ați vorbit despre populism și despre populiști ca inamici, ca poluatori ai unei lumi ideale. Ați spus în introducere că trebuie să combatem populismul. Dar populismul așa numit este o reacție democratică a cetățenilor europeni față de o elită uh, guvernantă care a pierdut simțul realității. Și nu știu câți din parlamentarii din prezent se vor regăsi și în noul Parlament European și vor reuși să aducă o diferență. Mulțumesc! mă îndoiesc că costurile financiare ale Italiei ar fi mai mici dacă ă, nu ar fi moneda euro. Dar mă rog, domnul Baluras, Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. În 1999 s-a introdus de anul nou s-a introdus moneda unică. Conform jurnaliștilor și teoreticienilor, a fost una dintre cele mai mari realizări și descoperiri ale secolului al XX-lea. Și orice economist care avea rezerve sau îndoieli era condamnat să rămână o opinie marginală. Astăzi însă vedem că au fost foarte multe probleme legate de moneda unică. La 20 de ani de la crearea sa, um, și după marea criză economică și financiară a zonei euro, da, putem să admitem că s-au făcut îmbunătățiri la nivelul fluxurilor comerciale, la nivelul uh, tranzacțiilor comerciale la scară internațională. Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut la nivelul societății. În primii 10 ani ai uh, monedei unice, în epoca de lor, unde nimeni nu putea pune sub semnul întrebării această monedă, uh, realitatea a fost una diferită creanțele bancare au crescut și cu mult, cu o mie de miliarde de la 1000 de miliarde la 10.000 de miliarde și am văzut uh, slăbiciunea băncilor uh, tocmai din cauza monedei unice. Am văzut că băncile aveau un grad de îndatorare excesiv. Obiectivele primordiale ale Uniunii Economice și Monetare, adică convergența, creșterea și coeziunea, au fost lăsate deoparte. Uh, mecanismul de prevenire a crizelor nu exista sau nu a funcționat cu adevărat, niciodată. Pentru o țară ca Grecia, cursul de schimb a fost o problemă gravă. Am lăsat uh, de o parte uh, moneda uh, națională pentru a putea adera la zona euro cu prețul unui curs de schimb inacceptabil. Și dacă dorim să întărim această monedă unică, trebuie să vorbim despre controlul democratic și despre legitimizarea democratică a acestei monede. Eurogrupul nu poate să adopte decizii uh, primordiale cu un impact considerabil asupra uh, mii de oameni. Uh, ei bine, nu poate să facă asta fără a fi tras la răspundere de nimeni. Aceasta nu este o procedură democratică. Și închei aici, domnule președinte, uh, spunând că aceste politici neoliberale și defectele de nivel structural au condus la adâncirea sărăciei în ultimii ani, ceea ce alimentează extrema dreaptă și populismul. Mulțumesc, domnul Fernandez, Parlamentul European, PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare către domnul Centeno de la Eurogrup. Comisia și Parlamentul au făcut propuneri pentru a, a aprofunda zona euro, convergență și așa mai departe. Eurogrupul, în schimb, nu are niciun fel de propunere în acest sens. Președintele Eurogrupului ne, va, ne spune că în luna iunie va apărea o astfel de propunere, însă avem alegeri pe 27 mai pentru Parlamentul European. Parlamentul nostru nu va mai fi același mai, iunie și poate de aceea n-ați venit la Strasburg la plenară. Atunci am vorbit despre reformarea zonei euro. Atunci vă rog să-mi spuneți așa foarte clar și pe șleau. E vorba de acest instrument uh, de buget, bugetar pentru zona euro și mecanismul de stabilizare și investiții. Sunteți de acord cu ce propune Comisia Europeană în acest sens? Și sunteți de acord că 30 de miliarde pentru acest mecanism sunt suficienți pentru finanțare? Apoi, ce facem? Cu ce resurse îl finanțăm? Sunteți de acord ca eventual să vorbim aici despre resurse proprii? care să financeze acest uh, nucleu incipient uh, al instrumentului bugetar pe care ni-l dorim. Mulțumesc foarte mult, doamna Wingman din Germania. Ia, uh, contact. Bună ziua! Înainte de toate, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să critic faptul că tot uh, aruncăm uh, cu cuvinte frumoase în stânga, în dreapta, pro, protejând economia, ori um, recent ministrul de economie din Germania a descoperit un gol bugetar de 21 de miliarde de euro. Nu putem vorbi de o reușită ca moneda euro, o monedă care lucrează cu dobânzi negative deja de ani buni, privând așadar în acest fel cetățenii de bani puteți spune că, într-adevăr, pentru cetățenii de rând, această privare de fonduri prin dobânzile negative nu mai poate fi compensată. Iată de ce zona euro ar trebui să se gândească ce va face pentru cetățenii de rând. Pentru că trebuie să ne gândim la faptul că Diferite țări au avut acces ani îndelungați la credite ieftine, precum Italia, care a acumulat sute de milioane de euro datorii și nu se știe deocamdată când va da înapoi acești bani, după care a discuta despre un sistem de garantare a depozitelor, dacă ne gândim la depozitele percepute, la dobânzile pe care le aplică băncile italiane și uh, după aceea acest risc să fie transferat la nivel european, după care totul trebuie guvernat uh, cu principiile unanimității, mi se pare că în cele din urmă echivalează cu o privare a cetățenilor germani și este inacceptabil. Și un alt cuvânt a arăta și a defini acest comportament de populism înseamnă uh, practic că nu puteți accepta părerea unui alt democrat. Dacă nu puteți face acest lucru, sau dacă îi uh, descrieți pe ceilalți ca populiști sau extremiști de dreapta, din punctul meu de vedere, este greșit și nu e demn de un democrat în orice caz. I would be prudent in pointing Eu uh, aș avea grijă în a arăta cu degetul băncile unei alte țări. Fiecare țară se confruntă cu propriile probleme, dar acum avem o altă problemă. Time constraints. Avem probleme cu timpul mi s-au cerut și alte solicitări de luare de cuvânt. Aș da cuvântul acestor persoane numai dacă ceilalți uh, își respectă timpul foarte strict. Dacă nu, nu pot să respect lista. Aș da cuvântul tuturor celor care au, uh, luat, care au cerut-o sau uh, cât, or mai, cât mai multor persoane, dar trebuie să vedem cât intervine fiecare pentru ca să aibă toată lumea timp să răspundă. Doamna Pereira, Domnul Pereira, de la Socialiștii din Parlamentul European, mulțumesc foarte mult. În momentul în care sărbătorim 20 de ani de la crearea monedei uh, unice și dincolo de această aniversare, eu zic că aici ne-am adunat uh, ca să înțelegem uh, cum să facem față unor urgențe care au apărut în Europeană. Cu zona euro și cu euro știm ce avem de făcut, însă dacă știm ce avem de făcut, cum se face că în ultimii 10 ani s-au făcut multe, dar nu suficiente, pentru că sunt multe și multe lucruri în continuare de făcut. Am ajuns într-un uh, impas când vine vorba de gestionarea riscurilor. Spre deosebire de ce spune colegul uh, portughez uh, Fernandes, eu zic că aici la Parlament există uh, tot felul de acțiuni legate de gestionarea riscurilor care sunt promovate de Parlamentul nostru. Nu este ceva ce noi nu facem la Parlament. Mă gândesc la reducerea datoriei, la ce se face în acest sens și așa mai departe este foarte clar că pașii înainte trebuie să fie făcuți. Asta înseamnă o împărtășire a riscurilor, pur și simplu. Croația. Hello. Uh, poștovani prețenici. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi. În numele delegației mele aș dori să celebrez împreună cu dumneavoastră acești 20 de ani de euro. E adevărat că unii au o abordare sceptică, însă aș dori să vă spun că Croația, în calitate de nou membru al Uniunii Europene, a demarat o strategie de adoptarea monedei euro. Și e adevărat, a trebuit să trecem uh, printr-o serie de proceduri foarte exigente. În 2016 a fost primul an în care am putut spune că îndeplinim criteriile monedei euro pentru a putea participa în mecanismul de a doua etapă. Deficitul este sub pragul de 3% din PIB, iar datoria publică s-a redus la, cu un ritm mult mai accelerat decât așteptasem. Bugetul public așadar e stabil. Ce ne deosebește de alte țări și ne conferă un avantaj e faptul că președintele întrerupe, mai aveți 5 secunde, e faptul că economia croată Președintele întrerupe, îmi pare rău, trebuie să terminați, pentru că în caz contrar celelalte persoane nu vor mai putea uh, lua cuvântul Domnul Alto, Finlanda, grupul verzilor. Asia, josta toivoisi enemmän puhetta, on jokaisen jäsenvaltion... Mulțumesc. Cred că trebuie să ne uităm la responsabilitatea fiecărui stat membru de a reforma structurile bugetare și de a aplica mecanismele de corecții. În multe state, uh, sectorul privat este îndatorat și acesta este un risc. Am vorbit despre responsabilitățile multinaționalelor și Trebuie să recunoaștem că suntem într-un impas, într-un impas în care nu trebuie să fim critici asupra nevoii de responsabilitate și de respectarea regulilor. Uh, aceste reguli sunt definite în mod clar și trebuie să existe un mecanism de stabilizare eficient. Uh, dacă nu, avem doar niște reguli care nu sunt respectate și care sunt încălcate în permanență, ceea ce este negativ pentru toată lumea. Mulțumesc! Margarita Marques, Portugalia, Socialiști și Democrați. Obrigada, președinte. Queria começar por agradecer as intervenções. Mulțumesc foarte mult. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce s-a spus aici. Mulțumesc mai cu seamă președintelui Centeno. Uh, dânsul a insistat pe bună dreptate asupra concluziilor summitului din decembrie uh, și consecințele acestuia. Trebuie reamintit că în momentul în care s-a creat uh, moneda euro, s-a atras atenția asupra faptului că țările uh, urmau să-și piardă din suveranitate pentru a gestiona uh, moneda și că ar fi fost mult mai greu pentru acestea să meargă pe piața creditelor. Euro a creat niște condiții Uh, și, de fapt, niște uh, divergențe, mai puțin decât uh, convergențe. Criza din 2007-2008 a arătat că dacă n-am fi avut moneda euro, lucrurile însă ar fi fost mult mai grave. și, într-adevăr, înțeleg ce spune colegul din Italia în legătură cu moneda euro, dar, indiferent ce credem despre această monedă și despre fragilitățile sale, ea este totuși o monedă puternică, un succes. Trebuie, într-adevăr, aprofundată Uniunea Economică și Monetară în toate aspectele sale și domnul Moscovici exact asta a subliniat. Uh, și să creăm deci această uniune economică și monetară democratică și cu control democratic din partea parlamentelor naționale, dar și a Parlamentului European. Domnul Baniai. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte Roberto. Toată lumea pare să se plângă că zona euro nu merge și nu funcționează așa cum ar trebui să meargă. Însă moneda euro este un uh, motor al creșterii. Cifrele o arată că uh, creșterea economică uh, din europeană, prin cifrele sale, nu a crescut, creșterea economică nu a fost atât de mare ca în restul lumii. Lucrurile sunt foarte clare. Iar Trebuie spus de asemenea că evaluarea competitivă a fost înlocuită de alte mecanisme. Acum trebuie găsite soluții. Am avut o abordare rațională în combaterea șocurilor asimetrice prin instrumente asimetrice. Trecem la o altă logică legată de ce poate fi procesul și ce, ce poate fi uh, anticiclic. Bineînțeles că populiștii sunt foarte atenți uh, la aceste, atente, aceste aspecte. Aș sublinia astfel un lucru. Eurogrup, Eurogrupul, care este reglementat prin tratate, trebuie să devină o instituție care să dea socoteală, transparentă. Aceasta să fie o prioritate. Vă mulțumesc! Domnul Martas, ultimul vorbitor. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare monedă îndeplinește mai multe obiective. Înainte de toate, rată de schimb stabilă și asigurarea lichidității pe piață. Pe de altă parte, însă, cadrul financiar al Uniunii a, evolu- a evoluționat uh, în felul următor constatăm că există norme fiscale care vor să abordeze excedentul. Însă constatăm că acest lucru are repercursiuni asupra importurilor. Trebuie să luăm mai multe măsuri. Trebuie să ținem cont de Necesitatea unui mecanism de lichiditate pe termen scurt care să vină în, ajutarea, în ajutorul întreprinderilor pentru a spori exporturile și nu importurile. Trebuie să evităm așadar aceste reduceri și aceste tăieri fiscale prin intermediul politicii de cheltuieli și de consum. Un guvern nu poate fi pedepsit pentru bugetul său. Iar dacă, dacă guvernul este pedepsit, nu există motiv pentru a pedepsi întreprinderile, pentru că acest lucru va avea consecințe negative asupra exporturilor și va genera nesiguranță. Trebuie să căutăm uh, soluții pe acest făgaș, așadar. Mulțumesc, avem acum două minute pentru răspunsuri. Știu că e o provocare, dar uh, are cuvântul înainte de toate domnul Mario Centeno. Uh, Mulțumesc, voi fi succint. Uh, permiteți-mi în primul rând <clears throat> să sprijin ceea ce ați spus unii dintre dumneavoastră. Grupul de lucru este format din adjuncții tuturor ministrilor de finanțe Uh, această problemă uh, EDIS de uh, garantarea depozitelor nu și-a dorit să facă aceste negocieri fără transparență. Stimați membrii ai parlamentelor, deciziile Consiliului sunt luate uh, Uh, în uh, baza principiilor democratice. Nu există nicio lipsă de transparență și cred că am fost clar și astăzi în discursul meu. Aș mai adăuga că nu putem utiliza aceleași fonduri de două ori și trebuie să fim conștienți de care sunt sursuri, sursele pentru finanțarea uh, bugetelor. Astăzi sunt într-o, într-un mediu politic și mesajul meu este că trebuie să acționăm. Într-o uh, democrație asta înseamnă voturi și alegerile se apropie și trebuie să le folosim și să îndemnăm pe toată lumea să voteze. Și vorbim despre subiecte legate de uh, prosperitate. Nu vorbim despre trecut sau despre prezent, ci despre uh, cei peste 50 de ani de uh, integrare europeană, un proiect uh, reușit. Uh, uneori dezbaterea se concentrează pe contributorii neți și beneficiarii neți, dar nu cred că asta trebuie să conteze, pentru că cu toții suntem câștigătorii neți ai acestui proces care trebuie să continue. Moneda euro are cel mai uh, înalt nivel de sprijin uh, din istoria sa și um, trebuie să folosim acest uh, moment și să luăm deciziile care se impun. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această capacitate de sinteză, mm, domnul Leghindos. Mulțumesc, voi fi și eu uh, concis, uh, uitându-ne înapoi și uitându-ne la ultimii 20 de ani de euro. În primul rând am avut o rată scăzută de inflație, sub 2%, rate de dobândă scăzute. Uh, în același timp, uh, situația financiară a băncilor noastre este mai bună astăzi, au mai mult capital, mai multă reziliență, deci mecanismul de supraveghere își face treaba. Și mai este ceva important. 80% din uh, cetățenii din zona euro sprijină moneda euro. Asta este foarte important. Ei cred că este o monedă bună și un instrument bun de integrare. Și uitându-ne către viitor, sigur că în cadrul instituțional al Uniunii Europene există defecte pe care le corectăm, corectăm multe dintre ele și trebuie să finalizăm Uniunea uh, Um, uh, bancară cu acest al patrulea pilon. De asemenea, trebuie să sprijinim și Uniunea de Capital și suntem în favoarea unui instrument de stabilizare, a unei uh, capabilități fiscale care să permită uh, gestionarea șocurilor asimetrice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pia Moscovici! Mulțumesc! Discuția noastră ne arată că moneda euro este un obiect democratic și un obiect de dezbatere, uh, ceea ce este firesc. Acest uh, moneda euro este un element uh, puternic, dar tânăr și sigur imperfect și nu sunt eu cel care laudă fără nuanțe. Uh, este un element însă care uh, își arată utilitatea, aduce stabilitate, protecție, putere de aceea, 74% din europenii care au moneda euro o susțin și este și un motiv pentru care uh, anumite guverne care la un moment dat au fost tentate să iasă din zona euro uh, și-au schimbat cursul politicii uh, lor. Și știm ce rămâne de îmbunătățit pentru ca euro să fie o monedă și mai convingătoare și mă gândesc la, uh, mai ales la dimensiunea de dinamism, de creștere, de, de, de creare de locuri de muncă și suntem capabili să mergem mai departe. Am spus în introducere, deci nu vreau să uh, repet prea îndelung acum, uh, care sunt cele patru piste pe care trebuie să se contureze viitorul monedei euro. Uniunea bancară, în primul rând, care trebuie să fie finalizată. Și în 2012, împreună cu Luis de Guindos, putem să vă spunem că uh, miniștrii de finanțe spuneau că sunt trei piloni. Supravegherea, uh, rezoluția și garantarea depozitelor. O dimensiune de solidaritate. Nu trebuie să uităm această a treia dimensiune. Apoi, al doilea element uh, pe care trebuie să completăm moneda euro este transformarea progresivă a mecanismului european de stabilitate într-un adevărat fond monetar european controlat în mod democratic și cred că pe viitor trebuie să devină o instituție europeană și nu numai un mecanism interguvernamental. Și apoi, a treia dimensiune, bugetul zonei euro. Mulți vorbitori au spus că trebuie să fim ambițioși din acest punct de vedere dacă ne dorim un instrument de convergență și de reducere a inegalităților. Și în cele din urmă, guvernanța democratică și controlul parlamentar. Deciziile care sunt luate într-un spațiu restrâns fără control democratic nu sunt aceleași cu cele care sunt luate într-un, uh, într-o entitate controlată în mod democratic. De aceea este indispensabil ca Eurogrupul, care este un instrument uh, eficient, să fie și supus controlului democratic și nu trebuie să renunțăm la această problemă de guvernanță. Și un al treilea element pe care vroiam să-l uh, abordez înainte de a încheia, populismul, cum a spus și domnul Borghi. Uh, ei bine, voi spune aici că populiștii nu sunt inamicii noștri. Când avem un inamic, un dușman, și uneori asta se întâmplă de partea cealaltă, îl discalificăm și nu îi tratăm argumentele cu seriozitate, ă, avem o logică de fake news și de complotism. Nu, cred că populismul este o opinie politică, o practică politică, dar deși populiștii nu sunt niște inamici, cu excepția cazurilor în care sunt xenofobi, antisemiți uh, sau rasiști, ceea ce este inacceptabil, ei bine, ei sunt totuși niște adversari politici, pentru că soluțiile pe care le propun ei, naționalismul și suveranismul, nu funcționează. Țara dumneavoastră, Italia, a ales um, să uh, încheie un acord în cadrul zonei euro și mă bucur de acest lucru, pentru că uh, italienii știu că viitorul țărilor este indisociabil de zona euro. Uh, și Spuneați, domnule Borghi, că dacă Europa nu se va schimba la următoarele alegeri, va trebui să ieșiți uh, din Europa. Ei bine, aici nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Cred că italienii au tot, tot interesul de a rămâne în Europa, în zona euro, pentru a o putea îmbunătăți. Uh, iată care este diferența între un europeist și un populist. Mulțumesc foarte mult. Cred și eu că identificarea problemelor, defectelor uh, uh, și apoi ambiția în definirea reformelor uh, și o apărare puternică a monedei euro pot fi reconciliate între ele, pentru că multe din punctele ridicate de domnul Borghi trebuie comparate sau evaluate comparativ cu o situație în care euro nu ar fi existat și atunci dacă euro nu ar fi existat ne, ne dăm seama că lucrurile nu ar fi stat mai bine, ci din potrivă. Este un instrument foarte puternic de recuperare a suveranității economice. Și sigur că trebuie să facem o analiză critică și eu însumi în discursul meu am criticat anii de austeritate și am făcut mereu asta. Și trebuie să identificăm problemele arhitecturii uh, prezente și cred că am identificat o agendă ambițioasă cu uh, diferențe, dar și cu elemente comune. Uniunea bancară care trebuie să fie Desăvârșit apoi instrumentul bugetar care să conducă la convergență, coeziune și stabilizare și adaug integrarea completă a pilonului social în cadrul uh, semestrului european al uh, Uniunii Economice și Monetare și apoi capacitățile de investiții, pentru că până la urmă vom avea nevoie de mai multe investiții publice și private. Iată, toate acestea, odată cu o revizuire a regulilor noastre fiscale, care trebuie să fie mai degrabă anticiclice decât prociclice. Uh, însă când spunem asta, nu trebuie să facem confuzia între diferitele etape. Cred că între 2011 și 2014 am avut austeritate, o politică economică greșită pe care o condamn. Însă, uh, cred că trebuie să ne uităm și la flexibilitatea pe care am dobândit-o în ultimii ani. Prin urmare, nu cred că aceste instrumente fiscale trebuie să, defini, să fie definite numai la nivel individual. Nu, trebuie să avem niște instrumente comune și sigur trebuie să găsim și niște resurse proprii pe, pentru a finanța aceste politici. Ambiția Parlamentului de 1,3% este necesară și cu sprijinul Comisiei trebuie să identificăm acele venituri proprii de finan- pentru finanțare, combătând uh, evaziunea fiscală și frauda pentru ca Uniunea Europeană să găsească resursele necesare pentru a avea pentru a-și finanța niște politici uh, comune eficiente. Am făcut multe și nu putem nega rezultatele importante la care am ajuns în ultimii ani, inclusiv datorită capacității uh, federative a uh, Băncii Centrale Europene. Mai sunt multe lucruri de făcut. Sigur, există divergențe de opinii, însă împreună cu o agendă pozitivă și ambițioasă, Parlamentul European și parlamentele naționale pot continua această uh, dezbatere constructivă și uh, după viitoarele alegeri. Mulțumesc uh, în numele delegației României, permiteți-mi să vă adresez mulțumirile noastre. Suntem foarte bucuroși că putem avea aceste schimburi de idei legate de provocările care ne așteaptă și pentru că este o sărbătoare, pentru că aniversăm 20 de ani, un drum lung, un drum dificil, cred că trebuie să fim mândri și recunoscători uh, predecesorilor noștri care ne-au oferit acest instrument, unul unic și unul dificil și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a-l pregăti pentru următoarea generație și vă așteptăm la București pentru a continua uh, împreună dezbaterile pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult!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 куда измечен до живота. Mai e la manechenică tot, vezi, da. Este iconete, cred, da, e numai. Lepa pa pa. Je to bil panelski

Ia, se redă. Ce să fie luat în Nušta, ne, kada se pogledam. Eh? No pa pa rutni slike pa bo še videl. Ja, ma ne. Ne. Imelo, spekov naj, ne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 la faceți Coreza, la esa moto. А, мне поведала, да, mi povedala, s čim je povedala, pa dajte, pač, ne, ne, ne, pač, moški padajo na videz, ženske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 отличная Саня верила, это по покою To je ena taka. Ne, zopet. Da, se to se sploh ne da. To je karakterna zadeva. To je težje, kot plastik projekt, ker ti pa popravlja, ti poveča organe ali pa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 No, sam je, sam je u bistvu dajmo, dajmo se priznat ne, ă, da je uh, u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne, ja, da pač te kateri popustijo potem, ne, razumeš. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, sej ni bistveno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 se italiane, però setam Cianca in genere, Lenino vine, su mai un sesso, sesso, sesso damne, vede că ne unisi. Cine eu vreau să plece ca partea? Ne, ne, se tu că ne merită prea. Dacă te-ai acolo.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 nimănui și nici nici adică nu o să fac. Ne poți tocna tanca. Poate probati na susmica ptiči, da se bo taka zrasla, pol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

Good morning, everybody. Mr. Iancu of the Romanian Chamber. Bună ziua tuturor, domnule Iancu de la Parlamentul României, dragi colegi din partea Parlamentului European, domnule președinte Gualtieri, mă bucur foarte mult că suntem aici împreună pentru cea de-a opta ediție a săptămânii parlamentare europene este cel mai mare eveniment interparlamentar găzduit de Parlamentul European anual. Anul acesta avem 123 de membri din 27 de state membre, plus 5 țări candidate și Norvegia și Elveția. Una dintre principalele mele priorități ca președinte a Parlamentului este să apropii politicile europene și instituțiile europene de cetățenii noștri. parametrele naționale joacă un rol deosebit în acest sens. Trebuie să sporim încrederea cetățenilor, uh, încrederea lor, deci, în Uniunea noastră și în instituțiile sale. Vă mulțumesc! Scopul nostru comun ar fi să avem o viziune comună și nouă pentru viitorul Europei. Trebuie să propunem acțiuni concrete pentru a regândi Uniunea Europeană în anii următori în beneficiul întregilor, întreg, uh, tuturor europenilor. Astfel, Parlamentul European dorește să consolideze cooperarea interparlamentară și acum permiteți-mi să continui în limba mea maternă, în italiană. În aceste zile discutăm importanța și eficiența semestrului european, coordonarea între politicile noastre economice de stabilitate creștere. Uh, conform estimărilor pentru anul 2019 prezentate de comisie recent, vedem că Europa, economia europeană se încetinește, încetinește după uh, câțiva ani de creștere, care ne-au permis să recuperăm uh, peste 14 milioane de locuri de muncă. Nu trebuie ca pe continentul nostru să reapară recesiunea așa cum am cunoscut-o acum 10 ani. Sunt foarte uh, îngrijorat personal și de o serie de dezechilibre regionale și sociale care se manifestă în continuare în Europa. Anumite regiuni dau înapoi și uh, avem uh, recesiune care se preconizează, precum și șomaj de peste 10%. Șomajul tinerilor este inacceptabil, ajunge la 42,3% în Grecia, la 34,1% în Spania și de 32,6% în Italia. Uniunea Europeană, 10% din tinerii noștri nici nu studiază, nici nu muncesc. 120 de milioane de persoane, un european din patru, riscă să cunoască sărăcia și excluziunea socială. Revolu revoluția, revoluția tehnologică, libera circulația capitalelor și piețelor au dus la creștere și competitivitate, dar au creat de asemenea o concurență de tip low cost în ce privește munca, fiscalitatea și uh, standardele de mediu. Fluxurile migratorii deseori necontrolate și uh, mâna de lucru low cost uh, au însemnat că cei mai vulnerabili din societate au fost cei mai afectați. Singura soluție eficientă este să avem soluții, deci, concrete și asta numai Europa Unită Democratică poate să ni le ofere. Numai dacă muncim împreună putem să ne măsurăm de legal la egal cu uh, giganți cum ar fi Statele Unite, China, Rusia sau India. Nu e suficientă creșterea economică. E nevoie ca creșterea economică să aducă prosperitate și loc de muncă tuturor europenilor și acesta este modelul nostru al economiei sociale de piață. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni pe marginea drumului dacă dorim ca valorile noastre să se concretizeze. Libertate și demnitatea persoanei. Pentru a relansa creșterea economică e nevoie de o politică industrială europeană cu investiții, formare, training, cercetare, inovări, um, în infrastructuri, investiții și un comerț mai echitabil. Iată de ce Parlamentul European sprijină măsuri concrete Uh, pentru uh, lucrători și pentru firme în următorul buget european. Miliardele. Am votat o majorare cu până la 120 de miliarde pentru Fondul Social European pentru a sprijini programe uh, politice active pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și pentru tranziția de la școală în câmpul muncii. Am solicitat ca 5 miliarde, 5,5 miliarde din fondul InvestEU să fie alocat investițiilor în competențele profesionale. Este absolut fundamental să investim în sectorul uh, digital. Iată de ce am uh, alocat uh, zeci de miliarde pentru programe precum Europa Digitală, program de cercetare pentru fondurile regionale și programul pentru investițiile în marile rețele. Investițiile însă nu sunt de ajuns. Pentru noile tehnologii e nevoie și de reguli pentru a proteja cetățenii și întreprinderile giganții internetului nu pot uh, să fie scutiți de lege, de aplicarea legii în, defav- în ce privește drepturile angajaților, taxele, transparența, protecția vieții private și a consumatorilor. Sunt uh, deosebit de mulțumit de acordul la care s-a ajuns recent între Parlamentul European, Consiliu și Comisie în ceea ce privește directiva pentru drepturile de autor care permite să protejăm creativitatea europeană și recunoaște o remunerație corectă pentru muzicienii, actorii, scriitorii, ziariștii și autorii noștri. E nevoie de majorarea investițiilor în cercetare și inovare pentru ca Uniunea Europeană să devină zona cea mai competitivă de pe glob. Iată de ce am cerut majorarea cu 50% a bugetului alocat programului Orizont Europa, ajungând, făcându-l pe acesta să ajungă la 120 de miliarde față de actualele 80 de miliarde prevăzute în programul Orizont 2020. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei și a țesutului social european. Parlamentul European a cerut introducerea unor capitole de cheltuieli alocate IMM-urilor în multe din programele noastre, precum programul pentru marile infrastructuri europene, programul Europa Digitală sau în fondurile pentru apărare și pentru spațiu. Trebuie să valorificăm la maxim toate avantajele pieței unice, începând de la servicii, energie, sectorul digital. Finalizarea pieței Uniunii înseamnă crearea de locuri de muncă, ajutarea IMM-urilor, a consumatorilor și um, apropierea regiunilor mai puțin dezvoltate de cele mai bogate. Raportul referitor la strategia pieței unice adoptat de Parlamentul European săptămâna trecută merge tocmai pe această cale. Piața internă trebuie să asigure de asemenea o armonizare fiscală și echitate crescută. Nu putem accepta paradisuri fiscale cu un nivel de impozitare aproape zero. Creșterea și echitatea presupun și finalizarea pieței de capitaluri a Uniunii Bancare a și a Uniunii Fiscale, îmi cer scuze, economice și politice. Nu putem avea aceeași monedă fără a spera la un nivel de competitivitate mai omogen, la o convergență economică și socială sporită. Noul instrument uh, pentru stabilizarea investițiilor uh, și propunerea de crearea unui fond, de crearea unui fond monetar european reprezintă instrumente care ne permit să rezolvăm crizele. Cerem ca acest fond să fie inclus în mecanismele Uniunii pentru o guvernanță economică mai transparentă și mai democratică. Cred că parlamentul, uh, parlamentele noastre, Parlamentul European și Parlamentul Național trebuie să fie implicați tot mai mult în procesele de luare a deciziilor și prin intermediul unei colaborări mai strânse între ele. Iată, de fapt, obiectivul acestei săptămâni parlamentare. Pentru că doar lucrând împreună putem da un răspuns concret la prioritățile cetățenilor, începând de la combaterea șomajului în rândul tinerilor, trecând la combaterea migrației ilegale, până la instrumente pentru siguranță și apărare sau schimbările climatice. Parlamentul a cerut șefilor de guvern să se pronunțe referitor la viitorul uh, Europei. Am invitat uh, șefii de stat și de guvern să-și împărtășească ideile lor, iar propunerile lor uh, au, uh, au, au fost incluse în această dezbatere deschisă și transparentă. Dezbaterea a permis participarea activă a Parlamentului European și a Parlamentelor, Parlamentelor Naționale, contribuind în acest fel la procesul democratic al Uniunii. Parlamentul European, ales direct de cetățenii europeni, joacă un rol esențial pentru asigurarea legitimității Uniunii Europene. În ultimul deceniu, acele partide politice care se opun procesului de integrare europeană au obținut un număr dublu de voturi. Există tot mai mulți oameni care nu au încredere în Uniunea Europeană. Acele zone geografice cu ratele cele mai scăzute de, uh, de ocupare a forței de muncă sunt, de fapt, acele zone unde se înregistrează cele mai multe voturi împotriva Uniunii Europene. Trebuie să ne consolidăm cooperarea, mai ales în ce privește politicile economice și să promovăm schimbul de bune practici. Sunt convins că această săptămână parlamentară va își va duce aportul la răspunderea democratică a guvernanței economice și la politica bugetară a Uniunii Europene. Cu aceste cuvinte, vă mulțumesc prezența, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mult succes în continuare!